President. Președintele. Of course. <laughs> okay, David. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, vă rog să luați loc. Nach der Tagesordnung folgt die Abstimmung gemäß. Conform ordinii de zi, votăm în conformitate cu procedura simplificată raportul doamnei Ilda Figueiredo, care are cuvântul în calitate de raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi,